protokół i teksty przyjęte z posiedzenia w dniu Acum, procesul verbal și textele aprobate în reuniunea din 8 iulie 2010 v-au fost distribuite. Dacă există observații? Nie widzę uwag. Se pare că nu există, așa încât procesul verbal se consideră ca fiind adoptat. Doresc de asemenea să vă informez în legătură cu faptul că autoritățile competente din Spania m-au uh,